Doamnelor și domnilor, bună ziua! Welcome to this extraordinary meeting. Bine ați venit la ședința extraordinară a Comisiei Jurii. Avem programate pe ordinea de zi două voturi. Sper că toată lumea și-a adus cartela de vot. Ați introdus-o în consolă, sper. Se pare că așa este. Și e bine că este pentru că ambele voturi vor fi prin apel nominal. Începem cu votul cu privire la directiva referitoare la dreptul de autor. Am deschis votul. Am vot în plus de la populare. Acum e bine, am închis votul. Se adoptă cu o mare majoritate. So, congratulations to the rapporteur. Felicitări așadar raportorului și raportorilor din umbră, bineînțeles. Mergem mai departe cu al doilea vot. Certificatul suplimentar de protecție pentru medicamente. Am deschis votul. One EPP too many. Din nou un vot în plus de la PPE. Vot în plus. I close the vote. Am închis votul. Ba nu pot închide votul pentru că în continuare avem un membru în plus de la populari. Acum mai bine, am închis votul. Se adoptă cu o foarte mare majoritate. Felicitări raportorului și raportorilor din umbră. And thank you for attending this meeting. Vă mulțumesc foarte mult pentru participare.